Då återupptar vi vårt utskottsmöte och till vår Iată că ne reluăm uh, reuniunea și spre marea noastră bucurie, doamna Matera a reușit să ajungă și cu aceasta ajungem la punctul uh, pentru care este răspunzătoare și anume către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure. Raport răspunzător pe fond este Comisia Ample, este un subiect foarte important, iar din perspectiva egalității de gen, raportoare este doamna Matera. Durabilitatea sistemelor europene de pensie este o chestiune foarte importantă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, iar avizul nostru se concentrează în special pe perspectiva egalității de gen și um, ponderea acesteia în sistemele europene de pensii. De asemenea, ne concentrăm asupra discriminării care poate afecta femeile în ceea ce privește sistemele de pensii, ca o consecință a faptului că femeile au lucrat pe o perioadă mai puțin îndelungată în uh, anumite sisteme se ține cont de faptul că femeile au o speranță de viață mai lungă decât bărbații, astfel sistemele de pensii sunt adaptate adecvat, astfel încât uh, femeile sunt uh, salarizate mai puțin, iar pensia este în mod corespunzător mai mică. Ne bucurăm astfel să auzim prezentarea doamnei Matera, dânsa este răspunzătoare și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îmi cer scuze pentru întârziere, însă aproape că nici măcar n-aș mai fi reușit să ajung pentru că zăpada a blocat multe aeroporturi europene și, după cum a spus președinta noastră, avizul pentru un sistem uh, de pensii european adecvat reprezintă un subiect foarte important pentru Parlament. simt că am preluat o răspundere foarte mare pentru că am dorit să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră în ciuda zăpezii și a tuturor problemelor pe care le-am întâmpinat pentru a ajunge aici. Și aș vrea să vă ascult și pe dumneavoastră pentru că până acum nu a existat un schimb de opinii cu uh, diferiții raportori din umbră. Săptămâna trecută am fost uh, la Strasburg, am fost prezentă și am participat la întâlnirea care a avut loc la Comisia EMPL, Comisia pentru Ocupare, și toți raportorii din diversele comisii au fost prezenți la această reuniune. Este vorba, după cum spuneam, despre o posibilă reformă a sistemului european de pensii. Trebuie să vă spun că raportoarea, doamna Omen Reiten, consideră această temă foarte importantă, pentru că, în primul rând, este vorba despre discriminarea femeilor la locul de muncă și, de asemenea, este vorba despre discriminarea în ceea ce privește pensiile, pentru că pensiile femeilor sunt mai mici decât cele ale bărbaților, pentru că femeile trebuie să preia și activități mai precare sau pentru că au contracte pe perioadă determinată sau lucrează part-time. Deci, femeile sunt discriminate în mod continuu. Doamna Omen Reuten a spus că ar fi necesar ca acest citat să fie preluat în uh, car, să fie îmbunătățit în Cartea Verde și anume să se spună că trebuie să existe o egalitate între bărbați și femei în ceea ce privește sistemul european de pensie. Iar noi suntem rugați în acest sens să prezentăm un aviz. Deci ar trebui să redactăm un aviz cât mai bun și mulțumesc anticipat tuturor colegelor și tuturor colegilor din diversele grupuri parlamentare pentru activitatea lor, pentru că mi-au înaintat amendamente foarte bune M-am uh, gândit mult la ele, însă, din păcate, trebuie să spun că din cele 80 de amendamente care au fost înaintate, referitor la patru paragrafe principale în acest aviz, multe nu vor putea fi preluate pentru că Ele depășesc domeniul de aplicare al avizului, iar competențele noastre sunt depășite în acest domeniu. Pot să vă dau multe exemple în acest sens, citesc numai câteva, cred că doamna Thompson nu este aici, iată că nu este, nu, acesta este de fapt amendamentul 63 Paliadeli. Statele membre sunt încurajate să introducă prestații sociale, precum îngrijirea copiilor și facilități pentru îngrijirea acestora, astfel încât împovărarea pentru femei să fie mai mică, femei care trebuie să se îngrijească și de uh, bătrâni și de persoane cu dizabilități. Sigur că este foarte important acest lucru. Și este frumos să discutăm despre asta, însă nu are nimic de a face cu acest aviz pe care îl elaborăm noi. Pentru că dacă facem asta, atunci ne depășim uh, competențele. Și doamna Omen Reiten m-a rugat să elaborez un aviz care să fie cât se poate de concentrat în ceea ce privește conținutul, să fie un conținut bogat, însă să nu uh, părăsim uh, direcția pe care mergem și să nu ne abatem de la drumul nostru, pentru că discriminarea femeilor în uh, domeniul pensiilor este una care este mai mare poate decât în alte domenii sociale. Doresc să dau cuvântul colegilor și de asemenea raportorilor din umbră și vreau să mai aud anumite clarificări referitoare la anumite amendamente care nu au nimic de a face cu acest subiect din punctul meu de vedere, însă trebuie să clarificăm dacă într-adevăr sunt pe lângă temă sau nu. Mulțumesc, doamna Matera. Doamna... Doamna Plumb. Mulțumesc, doamnă președintă, și uh, doresc să încep prin uh, a o felicita pentru uh, modul în care a redactat raportul pe doamna matera eu sunt uh, raportor din partea uh, grupului uh, sd i Uh, și aș vrea să punctez câteva lucruri. Sigur că este un uh, subiect foarte important, așa este, l-am discutat uh, săptămâna trecută la Strasbourg în cadrul Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale și m a bucura dacă, așa cum a nins ieri și astăzi, pentru că ați vorbit de zăpadă, tot ca i fulgii de nea ca i zăpada să vină i soluiile din partea noastră i mai ales măsurile din partea statelor membre ca într adevăr inegalităile să fie eliminate i să se asigure în mod real egalitatea de anse între femei i bărbai. revenind la raportul nostru eu am încercat să punctez următoarele lucruri în ceea ce privete uh, promovarea unei flexibilităi în stabilirea vârstei de pensionare luând în considerare dimensiunea de gen nu considerăm că o cretere a vârstei de pensionare va rezolva în mod cert problemele demografice uh, însă există Uh, studii care demonstrează că o eventuală cretere a vârstei de pensionare mă refer la femei ar putea să conducă la o cretere a numărului de uh, femei în special a celor în vârstă uh, care să devină mai sărace deci să crească sărăcia în rândul femeilor. de asemenea statele membre trebuie să consolideze caracterul adecvat al pensiilor prin combaterea discriminării de gen pe piaa muncii mai ales prin reducerea diferenelor de salarizare i am subliniat obiectivul nostru ca minim uh, zece până în două mii douăzeci să fie redus uh, pay gap ul de asemenea uh, m am referit la perioadele petrecute de femei i bărbai pentru îngrijirea copiilor sau a altor membri ai familiei dependeni care ar trebui recunoscute în sistemele de calcul ca perioade de activitate i cu normă întreagă la fel ca i celelalte tipuri de contracte inclusiv stagiile sau alte contracte atipice i am văzut că i doamna lulling a făcut un amendament în acest sens mergând până la perioada de doi ani de zile este exact perioada de îngrijire a uh, copilului uh, mic. de asemenea am solicitat comisiei să demareze procedura în vederea eliminării articolului cinci alineatul doi din directiva o sută treisprezece două mii patru privind accesul la bunuri i servicii care permite discriminarea femeilor în ceea ce privete pensiile. de asemenea am solicitat comisiei să efectueze un studiu privind impactul reformelor sistemelor de pensii asupra vieii femeilor în uniunea europeană inând seama de următoarele obiective de individualizarea drepturilor de pensii elaborarea unor mecanisme care să coreleze modelele de angajare a forei de muncă cu nevoile societăii în ceea ce privește îngrijirea copiilor și al altor persoane dependente, cu gradul de acces al femeilor la sistemul de pensii din pilonul al treilea, cu nevoile diferite ale diferitelor grupuri de femei, cum ar fi femeile migrante, cele aparținând minorităților etnice și acelor cu dizabilități de asemenea ă, consider necesar că statele membre ar trebui să sprijine cercetarea impactului diferitelor formule de indexare asupra riscului de sărăcie la bătrânețe luând în considerare dimensiunea de gen de asemenea am invitat comisia să facă o evaluare globală a impactului pe care îl au asupra femeilor toate noile reforme introduse în diferite domenii sociale am solicitat statelor membre să îmbunătăească condiiile de muncă i să acorde stimulente în vederea prelungirii vieii active pentru cei care doresc aceasta luând în considerare dimensiunea de gen am solicitat comisiei i statelor membre să acorde atenie faptului că mărirea vârstei de pensionare ar trebui să fie voluntară i nu obligatorie. am mai solicitat i am invitat comisia să reducă presiunea aplicată asupra statelor membre în vederea privatizării sistemelor publice de pensii i iar în fiecare stat membru ar trebui ferm promovat un sistem public de pensii. noi considerăm că pilonul unu sistemul public de pensii este cel care asigură uh, relaionarea uh, uh, solidaritatea între generaii i elimină discriminarea Uh, cam acestea sunt uh, uh, considerentele care se regăsesc în amendamentele transmise pe acest subiect și sigur că vom discuta împreună cu doamna raportor, cu doamna Matera, asupra poziției pe care noi o avem. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Cornelissen. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere îmi amintește de prima mea activitate la Parlamentul în 1996 în calitate de uh, consultant politic. Atunci am avut un dosar privind drepturile de pensii la uh, Comisia pentru drepturile femeilor și am încercat și atunci să eliminăm discriminarea, um, însă se ținea cont de faptul că în statistici apărea uh, consemnat faptul că speranța de viață a femeilor este mai mare. Parlamentul European a elaborat un uh, aviz foarte puternic pe marginea acestei teme și, sigur, uh, Consiliul a trebuit să ia ultima decizie. Nu s-a putut face mare lucru, însă nici acum nu a fost ușor de discutat toate aceste aspecte, pentru că nu s-a întâmplat prea mult de atunci până acum în uh, sistemul de pensii și în ceea ce privește această dezbatere privind pensiile. Și iată, lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că dacă nu schimbăm uh, aceste lucruri în sistemele noastre de pensii, atunci ne vom confrunta cu o mare criză în aproximativ 10 ani o criză care va fi mult mai uh, rea decât cea pe care o trăim acum. Deci uh, lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă nu, putem să. Uh, pentru că noi trebuie să scăpăm de discriminarea la care sunt supuse femeile. Uh, Amendamentul 32 al doamnei Thompson, uh, pe acesta pot să îl recomand, cred că este mai bun decât al meu și vizează același aspect pe care l-am abordat și eu. Este vorba despre un aspect uh, pe care l-am abordat și în 96 și anume femeile nu ar trebui să fie discriminate uh, pentru că trăiesc mai mult, pentru că speranța lor de viață este mai mare. Ar trebui să ne asigurăm că fiecare persoană are drepturi de pensie individuale și că nimeni nu este exclus de la construcția unei scheme de pensii, indiferent cine aduce mai mulți bani în familie. Vorbim aici despre diferite tipuri de contracte și aș vrea să atrag atenția asupra poziției uh, femeilor migrante. Noi am uh, înaintat un amendament și pe această temă, amendamentul 47, trebuie să fim atenți să nu uh, eliminăm stimulentele pentru femei la locul de muncă, ideea de a uh, împărți uh, îngrijirea și activitatea de îngrijire într-un mod mai echilibrat între femei și bărbați este de asemenea un, o idee importantă și trebuie să încurajăm toate femeile care ar putea să fie active pe piața muncii. O ultimă observație, doamna Plumb s-a referit la uh, primul pilon, respectiv cel de-al doilea pilon și știu că aceasta este o dezbatere foarte importantă. Nu cred că trebuie să cădem de acord asupra acestui punct acum, pentru că cu siguranță acest lucru uh, uh, este la latitudinea statelor membre. Noi avem un pilon puternic în Olanda, pilon al doilea, deci cred că pentru sustenabilitatea sistemului de pensii este necesar să discutăm despre aceste lucruri, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm că cel de-al doilea pilon în ceea ce privește pensiile este disponibil pentru toată lumea și că nu va avea loc niciun fel de discriminare în interiorul său. Și cred că pe această direcție putem să facem cu adevărat ceva. Vă mulțumesc! Mrs. Luling. Mulțumesc, doamna Luling. Mulțumesc, doamna președinte. Am și eu câteva amendamente care intenționează să clarifice lucrurile și să le facă un pic mai coerente. Mai întâi, am un amendament referitor la considerentul 1, pentru că aceste calcule actuariale sunt un lucru, calculele de pensie sunt altceva. Și pe noi ne interesează aici calculele de pensie, deci câți ani, ce salariu, ce venit a, a avut persoana respectivă. Și tocmai de aceea am făcut acest amendament, pentru că nu ar trebui să amestecăm uh, merele cu perele. Am făcut de asemenea și un amendament referitor la considerentul B, pentru că eu consider că este important să spunem că femeile au o tendință mai mare decât bărbații să-și întrerupă sau să-și înceteze activitatea profesională sau să lucreze cu contracte pe uh, termen determinat datorită obligațiilor familiale. Și tocmai de aici cred că ar trebui să existe o compensație pentru această perioadă în sistemul uh, de pensii, pentru că noi avem, spre exemplu, acest, uh, această compensație, se numesc baby years, deci, doi ani, primii doi ani din viața copilului sunt calculați uh, ca drept de pensie, chiar dacă persoana respectivă nu a fost asigurată pe această perioadă. Acest lucru este extrem de important și cred că ar trebui să ne concentrăm asupra solicitărilor similare care mi se par rezonabile, care există deja și să nu cerem un acord al pensiilor din partea unor oameni care nu au, sau o egalizare a pensiilor cu oameni care n-au muncit niciodată sau au muncit din când în când și așa mai departe. Deci uh, există niște sisteme pe care le cunoaștem în Europa, în special sistemele publice de pensii, acolo unde ne bazăm pe cotizațiile plătite. Și aceste cotizații sunt în funcție de salarii. Deci acolo nu se poate uh, să acorzi cuiva, bărbat sau femeie, o pensie mai mare pentru că a câștigat mai puțin sau pentru că nu a muncit la fel de mult. Deci există și bărbați care au această problemă și au o carieră mai puțin omogenă sau mai puțin continuă. Cei care au muncit, spre exemplu, 40 de ani în țara mea și care au plătit cotizații și au plătit și uh, angajatorii și în cazul nostru uh, plătesc, plătește și statul, în mod clar trebuie să aibă o pensie mai mare decât uh, cei care au muncit cu jumătate de normă. Deci, altfel ar fi injust față de cei care plătesc cotizații mai mari sau pe o perioadă mai lungă. Deci, cred că ar trebui să ne gândim la compensații pe baza a ceea ce am numit eu anii copilului, da? deci acei primii doi ani din uh, viața unui copil. Și trebuie de asemenea, pentru că este incompatibil cu sistemul nostru și este injust față de alții să solicităm altceva. Tocmai de aceea am am eliminat uh, considerentul C care ar amenința și mai mult pensionarii față de uh, persoanele active și față de femei. Pentru că în țara mea este cu totul pe dos. Cei mai bine tratați sunt pensionarii în acest moment. Deci sistemul de pensii este foarte uh, bun. Și cele mai uh, favorizate sunt uh, femeile care nu au muncit niciodată, s-au căsătorit în schimb cu un bărbat care a muncit toată viața și dacă a avut un post bun este și mai bine și care încă nu au divorțat. Cei care nu sunt bine tratați sunt persoanele divorțate și care n-au muncit suficient deci persoanele din generația mea, spre exemplu, sau din alte generații care nu au fost asigurați de la bun început. În țara mea nu există nici o femeie care să fi muncit 40 de ani ca mine care să fi plătit cotizații timp de 40 de ani și care să aibă o pensie la fel de mare. Deci, uh, pe vremea mea, într-adevăr, femeile nu ajungeau să fie directori, erau văduve de directori, dar uh, au cu 1000 de euro mai mult ca pensie decât mine care am muncit 40 de ani. Deci, uh, Până la urmă, dacă ne gândim, acest lucru este injust și nu are ce să caute aici. Important pentru femei este modul în care putem să compensăm perioadele în care aceste femei s-au dedicat vieții de familie și educației copiilor. Tocmai de aceea insist să spun că nu trebuie să avem solicitări, așa cum a spus foarte bine și doamna raportor, care să iasă din sfera de aplicare. Există multe amendamente care sunt foarte bine intenționate, dar care nu au absolut niciun fel de uh, legătură, nu au ce să caute în acest proiect de aviz. Și dacă vreți ca acest proiect de aviz să fie luat în calcul, atunci trebuie să, luăm, să vedem ce este esențial pentru femei. Și cred de asemenea spre exemplu, există un alineat pe care l-am uh, eliminat care spune că estimează că sistemele de pensii trebuie să se bazeze pe criterii uh, adecvate și durabile și care să țină cont de uh, perioada de inactivitate a femeii. Deci acest lucru mi se pare imposibil. Singurul lucru posibil uh, este de a lega acest lucru de un avantaj acordat femeilor sau bărbaților, dacă aceștia s-au uh, dedicat uh, copiilor și și-au încetat activitatea. Deci, ar trebui să primească și ei acest beneficiu al uh, anilor pentru copil, la fel ca femeile. Deci, eu sugerez să eliminăm toate aceste amendamente care sunt bine intenționate, dar care nu au ce să caute în acest proiect de aviz și să ne concentrăm asupra solicitărilor care sunt într-adevăr realiste și care pot să fie luate în calcul. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule Matera. Poate câteva observații de încheiere în urma acestui schimb de opinii? Grazie, președinte. Allora... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, am notat toate contribuțiile colegilor mei privind acest aviz. Sunt domenii unde suntem cu totul și cu totul de acord în ceea ce privește creșterea vârstei la care o persoană nu poate să primească o pensie și dat fiind faptul că unele femei sunt mai active decât alte, altele și contribuțiile diferă, dar în același timp trebuie să avem grijă pentru că femeile sunt expuse la riscuri mai mari și la pericole care în timp pot afecta propria sănătate a respectivei femei. Chiar dacă, bineînțeles, știm cât de important cât de importante sunt uh, cât de important este să creștem uh, durata de viață a femeilor, în special a celor care se confruntă cu riscul sărăciei și a singurătății. Este foarte important să vizăm toate aceste aspecte. Este foarte important să creștem vârsta la care o persoană poate să ia pensie, pentru că în multe state membre acest lucru nu există. Dar Aș dori să mă rezum la planul european și de aceea cred că este nevoie de o, o vedere uniformă. În ceea ce privește cele spuse de doamna Luling, bineînțeles, nu încercăm să avem niște propuneri care să dea peste cap un aviz care este o necesitate tehnică, să nu facem confuzie aici să nu confundăm ideea cu destinatarii ei. Sunt de acord cu amendamentele privind uh, femeile însărcinate, privind femeile cu disabilități și femeile migrante, dar vă rog frumos, haideți să nu facem greșeala care s-a făcut și în alte rapoarte din trecut, să nu facem greșeala, să nu ajungem la un acord pe niște subiecte care sunt foarte importante pentru noi toți. Trebuie să vorbim în continuare despre egalitatea dintre femei și bărbați și de aceea posibilitatea de a reducere a, de reducere a gapului, a disparităților și a salariilor dintre femei și bărbați este un lucru despre care trebuie să vorbim, dar nu putem să implicăm fiecare cauză în acest subiect, pentru că altfel subiect, raportul riscă să nu fie luat în considerare. Sunt de acord cu cele spuse de uh, doamna Cornelis în, în sensul că acesta este într-adevăr un subiect important. A fost un subiect important și în urmă cu 10 ani și continuă să fie. Datorită tratatului de la Lisabona, Parlamentul are prerogative noi. Nu suntem un magician, dar într-adevăr avem puteri suplimentare și haideți să ne folosim de acestea, pentru că astfel raportul va fi auzit. Noi vom fi auziți. Mai mult decât atât, încerc să-mi descifrez notele și să mă refer și la amendamentul doamnei Thompson, este un amendament nou care vizează aceste chestiuni și aici ar trebui să fie luate în considerare toate aceste chestiuni uh, legate de contractele de muncă. Dar bineînțeles, acestea sunt elemente noi care vor fi clarificate în următoarele zile, în care vom fi prinși aici din cauza zăpezii, probabil. Vom avea timp să dezbatem pe larg aceste lucruri pentru că este nevoie de propuneri de compromis și cred că astfel multe dintre amendamentele introduse vor putea fi luate în considerare. Sper că nu am uitat nimic și pot să mă opresc aici. Aș dori acum să... Mulțumesc, doamnă Matera, spune președinta. În data de 13 decembrie vom vota după care următoarea dată relevantă este 1 februarie și în plenară vom vota așadar în februarie. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Continuăm cu reuniunea coordonatorilor cu o oarecare întârziere, dar sper că putem continua cât se poate de repede. Mulțumesc tuturor celor care au participat la lucrările comisiei.